Uh, următoarea dezbatere pe ordinea de zi este prezentarea raportului anual al Curții Auditorilor 2013. Vreau pentru început să îi urez bine a venit președintelui Curții Auditorilor, domnul Da Silva Caldeira. De altfel, doresc să-i dau în primul rând cuvântul domnului da Silva Caldeira. Domnule Caldeira, aveți cuvântul. Aveți cuvântul. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi începe imediat. Stimați eurodeputați, stimată doamnă vicepreședinte Gheorgheva, este o onoare pentru mine să prezint aici raportul anual al Curții de Conturi privind exercițiul financiar 200, 2013 în această sesiune plenară a Parlamentului European. Perioada pe care o traversăm este o perioadă de răscruce pentru Europa. Comisia Europeană se confruntă cu multe provocări și una dintre acestea este ameliorarea gestionării bugetului Uniunii Europene. Stimați deputați, la începutul acestei noi perioade de programare a cheltuielilor, raportul anual al curții arată că gestiunea financiară a Uniunii Europene nu este încă suficient de bună la nivel global. cei care se ocupă de gestiunea financiară a Uniunii Europene nu se ocupă doar de cheltuirea banilor. Trebuie să se asigure că um, aceste cheltuieli respectă legile, regulile și duc la rezultate concrete. Peste 148 de miliarde de euro uh, au fost, uh, a fost totalul plăților din bugetul european în 2013 și Curtea a ajuns la concluzie că aceste operațiuni au fost reprezentate în mod corespunzător în 2013, ceea ce înseamnă că am validat fiabilitatea conturilor UE um, prin formularea unei opinii fără rezerve, cum am făcut-o de altfel în fiecare an începând din 2007. În pofida nivelului ridicat al plăților, adică 99% din suma maximă disponibilă pentru exercițiul respectiv, au crescut cu 9 miliarde de euro angajamentele financiare restante, ajungând să totalizeze 322 de miliarde la sfârșitul exercițiului 2013. Acest semn este al presiunii crescânde asupra fluxurilor de numeral al UE. Comisia trebuie să anticipeze, anticipeze un eventual deficit de resurse financiare pentru programele UE și în același timp trebuie să asigure că finanțarea de la bugetul UE reflectă nevoi reale de numenar, numerar. De exemplu, mai puțin de jumătate din sumele alocate pentru instrumente de inginerie financiară începând din 2007 au ajuns cu adevărat la beneficiar final până la sfârșitul lui 2013. Stimați deputați, bugetul UE este cheltuit, dar în continuare prea multe plăți nu se efectuează respectând normele. Rata de eroare globală a depășit mult uh, pragul de semnificație de 2%. În 2013, Curtea estimează o rată de eroare globală de 4,7%. Aceasta a fost de 4,8% în 2012. Toate domeniile de cheltuire au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare. Singura excepție a constituit resursele în um, valoare de 10,6 miliarde de euro uh, cheltuiți de UE pentru propria administrație. Curtea estimează că rata de eroare, de eroare este mai ridicată în uh, cazul um, gestiunii comune partajate între Comisie și state, uh, state membre decât în fondurile gestionate doar de Comisie. Acțiunile corective întreprinse de Comisie și de autoritățile naționale contribuie la menținerea unui, număr, unui nivel scăzut al ratei de orare, dar ar fi trebuit să facă și mai multe pentru a preveni erorile. De exemplu, pentru domeniul dezvoltării rurale, uh, s-ar fi putut în principiu să se reducă rata de eroare de la 6,7% la 2% dacă autoritățile naționale ar fi utilizat toate informațiile pe care le aveau la dispoziție înainte de a transmite Comisiei cererile de rambursare. Principalele surse ale erorilor pe care autoritățile naționale ar trebui să le urmărească sunt cererile neeligibile, încălcările grave ale normelor privind achizițiile publice și declarațiile incorrecte privind suprafețele agricole. În opinia curții, Comisia și autoritățile statelor membre ar trebui să se concentreze mai mult pe prevenirea acestor erori și pentru că astfel riscă să compromită eficiența și eficacitatea fondurilor alocate de UE. Stimați deputați, în perioada uh, de programare 2007-2013, gestionarii fondurilor europene s-au concentrat în primul rând pe cheltuirea fondurilor disponibile și în al doilea rând pe obligația respectării normelor și numai în al treilea rând și într-o măsură relativ limitată pe obținerea rezultatelor. Această situație trebuie să se schimbe. Raportul nostru anual prezintă numeroase exemple extrase din cele 19 rapoarte speciale adoptate de curte din 2000, în 2013 cu scopul de a demonstra cum un accent mai puternic pus pe rezultate ar putea crește performanța. În acest context, Curtea salută inițiativa Comisiei de a trece de la cultura cheltuielii fondurilor la o cultură a performanței. În opinia Curții, o cultură a performanței va necesita, în primul rând, un angajament real, asumat la nivel de Uniune și de nivel național, de a se obține cele mai bune rezultate posibile cu resurse financiare limitate. În al doilea rând, stabilirea unor ținte adecvate pentru atingerea rezultatelor, precum și uh, prezentarea unor informații fiabile cu privire la progresele obținute. Și în al treilea rând, și cel mai important, trebuie să existe stimulentele adecvate pentru a se recompensa buna performanță și pentru a se sancționa slaba performanță. Până acum, gestionarii financiare Uniunii Europene au suferit presiuni să cheltuiască banii sau riscau să îi piardă. În fine, va fi de asemenea esențial ca rezultatele generale obținute să fie mai vizibile Comisia trebuie să îmbunătățească modul în care prezintă în raportul său anual de evaluare valoarea adăugată europeană adusă de bugetul UE și progresele înregistrate în atingerea obiectivelor strategiei UE 2020. Stimate doamnă președinte, stimați deputați, Uniunea, îmbunătățirea gestiunii financiare a Uniunii Europene nu înseamnă a alege între cheltuirea fondurilor disponibile, respectarea normelor și obținerea rezultatelor ce înseamnă a face toate aceste trei lucruri în același timp. Astfel, bugetul UE va fi mai ușor de gestionat, cu obiective mai clare și cu mecanisme mai simple pentru cheltuirea fondurilor. Așa cum sper că demonstrează raportul anual pe 2013 al Curții, instituția noastră este pe deplin angajată să sprijine acest Parlament și ceilalți actori interesați în a obține rezultatele pe care cetățenii europeni au dreptul să le aștepte. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Silva Caldera și acum, în numele Comisiei, are cuvântul doamna comisar Gheorgheva. Vă rog. Thank you very much, Madam President. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte, domnule Caldera, doamnă raportor, Aș vrea să încep prin a reitera în plen aprecierea noastră față de raportul Curții de Conturi și pentru recomandările constructive. Curtea pentru 2013 a identificat o rată de eroare de 4,7%. Este în continuare uh, destul de îndepărtat de rata de 2%, care este pragul de semnificație și către care tindem. Însă, este mai scăzută uh, uh rata de eroare anul acesta față de anul trecut, când a fost 4,8%. Și, în plus, ce vedem este că tendința din anii trecuți de creștere a ratei de eroare a fost oprită într-un an de Uh, într-un an cu uh, plăți record, 148 de miliarde uh, în programe sprijinite de, și implementate de comisie. Și cred că asta arată asta este rezultatul eforturilor colegilor din comisie din ultimii ani pe baza recomandărilor curții de conturi. Însă dacă ar fi să, spun, să aleg un mesaj principal din acest raport, uh, este că trebuie să continuăm cu această muncă și cu aceste eforturi. În al doilea rând, ne mulțumește faptul și ne consolează faptul că ne putem uh, asigura cetățenii și uh, personalul că nu există um, fraude. Este un, un rezultat pozitiv al muncii noastre. Rata de eroare a ceea ce facem la comisie este sub pragul de 2%, iar angajamentele în toate uh, domeniile de uh, plăți au un aviz pozitiv. Ca și în trecut, Curtea mm, ne uh, atrage atenția asupra domeniilor de gestiune partajată, politica de coeziune și agricultura în special. Raportul ne amintește că există un factor care în mod clar are un impact asupra ratei de eroare. Regulile foarte complicate pentru ajutorul de stat, achizițiile publice, eligibilitate. Acestea aduc cu sine riscuri pe care curtea ne îndeamnă să le rezolvăm. Suntem conștienți că trebuie să intensificăm eforturile împreună cu statele membre, că aici uh, este unde trebuie să acționăm pentru a atinge rezultate mai bune în următorii ani. Și, de asemenea, doresc să le amintesc, uh, stimaților deputați, că mai trebuie să abordăm natura multianuală a programelor noastre față de natura anuală a rapoartelor curții. De multe ori uh, există corecții uh, care sunt făcute în următorii ani, dar nu sunt prevăzute în anul raportului. Și, drept urmare, există o diferență între rata de eroare anuală și cea marginală. Uh, în ultimii cinci ani rata corecțiilor financiare a fost de 2,2% din toate plățile. Deci, practic, asta ar reduce rata de uh, eroare. Însă, nu doresc să uh, apărăm uh, poziția noastră actuală, ci uh, îmi doresc să ne uităm înspre viitor. Și două puncte sunt importante aici. Pentru perioada de programare 2014-2020 am introdus noi reguli pe baza a trei principii. Simplificare, încercăm să reducem povara administrativă și să încercăm să reducem rata de eroare, um, asumarea responsabilității și um, participarea astfel încât uh, să se preia răspunderea și de către uh, statele membre la nivel național și stimulente corecții financiare nete, acestea sunt uh, un stimulant foarte puternic pentru respectarea regulilor și este foarte important pentru următoarea perioadă de programare. Și al doilea element este următorul. Trebuie să uh, urmăm recomandările curții de a ne concentra asupra performanței. Trebuie să creăm o cultură a performanței. Acest lucru va fi în centrul atenției mele și în acest sens voi acționa. Voi coopera strâns cu colegii din comisie, cu statele membre și cu toți uh, ceilalți actorii financiari implicați. De asemenea, aș dori să asigur Parlamentul European că luăm foarte în serios recomandările pe care ni le-ați uh, făcut pentru a crea un grup de lucru interinstituțional referitor la performanță și în următoarele săptămâni vom uh, urmări crearea acestui grup. Nu avem timp de pierdut. Cetățenii așteaptă de la noi să demonstrăm că avem grijă de banii pe care ei ni dau pentru a servi intereselor lor. Și pentru mine, domnule președinte Caldera, uh, nu pot decât să spun că îmi asum un angajament foarte ferm pentru a coopera cu Curtea de Conturi pe doi piloni, conformitate și performanță, pentru a atinge rezultate. Mulțumesc! Comisar, începem uh, dezbaterea. Primul vorbitor este doamna Gresle pentru un minut și jumătate. Doamnă președintă, domnule președinte al Curții de Conturi, doamnă comisar, stimați colegi, constatarea cea mai marcantă din acest raport este uh, cea referitoare la rezultate. Rezultatele sunt doar pe locul 3. Cel mai important este să cheltuim banii. Doamnă comisar, dacă reușiți să uh, luptați împotriva acestui fenomen, veți fi eroina mea. Um, celelalte lucruri le-am auzit deja de 10 ani, uh, de 10 ori până acum, că în următorul CFM, în următorul cadru financiar multianual, lucrurile vor fi diferite. Ce obținem din toate programele noastre, uh, integrarea romilor, toate programele și așa mai departe? Uh, discutăm despre rata ero- erorii. Bine, și ea este importantă, pentru că ne arată cum uh, funcționează administrația. Și aici am uh, întrebări de ce există așa o mare diferență între rata de eroare a curții de conturi cu cea față de comisie, 2,8 față de 6%. Curtea de conturi în alte domenii spune 6,7, comisia aproximativ 5%. Este vorba de fapt faptul că Comisia încearcă să se protejeze de critici, avem de-a face cu un conflict de interese? Aveți de muncă, doamnă comisar. Și mai am și alte întrebări. Instrumentele financiare. De ce numai 47% din uh, fonduri ajung la beneficiarii finali și apoi combaterea fraudei? Este regretabil când um, un oficiu Um, trebuie să supravegheze lucrurile uh, și uh, nu o face în mod adecvat. Și apoi uh, declarații false ale autorităților în statele membre. În, a, în um, rapoartele anuale ale direcțiilor generale vedem corecturi făcute de comisie și ne întrebăm cum putem face sau oare avem nevoie de sancțiuni pentru declarațiile false din partea statelor membre? Mulțumesc. Următorul vorbitor este doamna Ayala Sender doamnă președintă bun venit doamnă comisar doamnă georgieva și bine v-ați intrat în noua funcțiune și mulțumesc domnului Caldeira pentru analiza sa, pentru proiectele, pentru propunerile noi, înțelepte și îndrăznețe. Iată, un parlament nou, uh, o comisie nouă, un nou buget și criza de acum șapte ani încă nu s-a încheiat. În consecință sunt noi provocări, provocări um, probleme de buget restrâns, limitat, de facturi neonorate, acei 300 uh, de miliarde a lui Juncker, uh, într-un context dificil și complex, plin de Uh, plin de uh, lucruri necunoscute, trebuie să fim vigilenți. Vă întreb, doamnă Georgieva, în ceea ce privește controlul, supravegherea instrumentelor bancare, să fim foarte prudenți uh, și să uh, punem la treabă agențiile de profil. Iată, Curtea de Conturi ne dă semnale de alertă. Avem probleme de credibilitate în anumite state membre. Bugetul este în continuare deficitar și resursele proprii și ele sunt deficitare. Deci foarte multe tereri, foarte multe uh, probleme, doamna Georgeva, mai ales la capitolul cheltuieli, dar și la capitolul încasări, venituri. În orice caz, îi mulțumesc domnului Caldera de la Curtea de Conturi pentru că ne-a spus foarte clar ce s-a cheltuit uh, în 2013 la bugetul european uh, 290 de euro per cetățean anual european, buget uh, comunitar, așadar, bine, uh, nu trebuie să se înregistreze niciun fel de eroare, nu e așa? Din aceștia ni s-a spus că numai 3 euro și 6 centime sunt uh, sub imperiul îndoielii, cum că ar fi fost, uh, să zicem, cheltuiți nechipzuit. Nu e mare lucru, dar este bine să se controleze aceste lucruri. Este foarte important. În orice caz, vă mulțumesc. Mulțumesc, de curții, domnule președinte. E foarte bine că vă plecați asupra acestor lucruri. S-a spus că uh, s-a redus bugetul, uh, având în vedere volumul bugetului de la agricultură, ar trebui să scadă și rata de eroare acceptabilă care este astăzi. Uh, am putea chiar să o dublăm, pentru că avem aici un buget special. În sfârșit, uh, vom urma um, Curtea de Conturi pentru a avea mai multe rezultate, pentru a avea lucruri concrete și nu neapărat austeritate bugetară neîncetat, care nu încurajează nimic economia, cu nimic economia, ci doar încurajează decepția și sărăcia. Scrii pentru un minut și jumătate. Pani Șurincionța, șanovni pani... Stimate doamnă președinte, doamnelor și domnilor, aș dori să mulțumesc domnului Caldera și domnului Lazov Mă bucur că aceasta nu e audiere. ci faptul că um, aici la plenară discutăm acest subiect în prezența doamnei comisar Gheorgheva. În Newsweek s-a um, publicat în această săptămână o hartă în care se menționează problemele diferitelor continente, iar pentru Europa a doua problemă majoră este șomajul tinerilor. Noi cheltuim mult pentru a rezolva această problemă, dar nu sunt sigur că uh, cheltuim banii foarte bine. Nu cred că cheltuim foarte bine. Sincer să fiu, în raport uh, se regăsește această problemă gestionarea fondurilor europene nu este optimă, trebuie ameliorată. Și 322 de miliarde de euro facturi rămase neplătite e mult. Datoriile noastre vor crește din ce în ce mai mult. Și rata erorii la plăți uh, nu a fost uh, ameliorată în mod semnificativ. Uh, este în continuare doar ceva mai mică de 5%. Domeniile cele mai vulnerabile sunt politica regională și dezvoltarea rurală. E important acest lucru pentru că acestea sunt domeniile în care țările, noile state membre mai sărace uh, au uh, performanțe mai proaste. Ali, pentru două minute. Doamnă președinte, stimată vicepreședintă a Comisiei, domnule președinte Caldera, în primul rând aș dori să felicit Curtea de Conturi pentru acest raport care ne aduce informații importante. Trebuie să nu uităm că bugetul european trebuie să poată fi evaluat și uh, venitul național brut este foarte important în acest sens și este foarte important că căci uh, de aici vin aproximativ 70% din uh, bugetul european. S-au, găsit o serie întreagă de discrepanțe de către Curtea de Conturi și acest lucru este regretabil. Comisia nu este de acord cu um, constatările Curții de Conturi. Mi se pare că Comisia și Curtea au abordări diferite uh, și am unele îndoiele în acest sens. În primul rând, după ce am văzut munca uh, și avizul negativ al comitetului referitor la VNB, mă bazez uh, mai degrabă pe uh, munca statistică a acestor instituții, inclusiv Eurostat și altele. De exemplu, Banca Mondială, Eurostat, uh, putem să ne așteptăm să aibă date mai fiabile. Dincolo de îndoiala pe care am menționat-o, există însă și ceva pozitiv. Comisia recunoaște importanța recomandărilor și este de acord să le urmeze. Uh, în plus, executarea bugetului european ar trebui să se concentreze pe rezultate și asupra atingerii uh, obiectivelor. Bugetul poate fi îmbunătățit numai dacă statele membre își coordonează activitățile cu autoritățile locale și regionale de la bun început. Identificarea proiectelor foarte importante la început este, import este și ea importantă. Tas, pentru un minut. Eh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi, eh, domnule președinte al curții, doamnă comisar Georgieva, eh, datele pe care le dispunem nu sunt încurajatoare. 80% dintre date provin din cogestionare. Statele membre nu-și asumă răspunderea, a spus asta și domnul Calder. Uh, statele membre știu că există erori și greșeli și totuși nu fac nimic. S-a vorbit despre rata de eroare din domeniul agriculturii, al pescuitului. 7%. Am fi putut să ajungem la 2%. În domeniul transporturilor, statele membre uh, că atunci când intervin au reușit obținerea a 3% acestei rate de erori, dar și uh, în alte domenii, mulțumită acțiunii statelor. Deci statele membre trebuie să intervină, să facă ceva, să avem un plan de acțiune condus de doamna Georgieva și în plus trebuie să existe și o declarație așa națională din partea ministrilor finanțelor în state și toate aceste uh, în statele federale lucrurile să repertorieze tot ce se întâmplă la nivelul uh, regiunilor, să știe foarte clar cine ce a făcut și când a intervenit și să se știe ce ministru pe linie este responsabil. Un minut. Si, grazie, președinte. Ehm, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mă opresc la observația Curții de Conturi privind performanța fondurilor structurale. Eu sunt noi în Parlament și aș dori să înțeleg care este valoarea adăugată oferită de Uniunea Europeană în anii trecuți. Comisia, în principiu, dă linii directore generale și apoi statele definesc proiectele, dar în raport se spune că statele membre nu sunt capabile să garanteze rezultate privind finanțările pentru că primul lor interes este, unul, să cheltuiască banii ca să nu-i pierde, doi, să încearcă să respecte normele și doar în ultimă instanță și nu întotdeauna să evalueze impactul și rezultatele obținute. Aceste miliarde uh, acordate din sacrificiile celor care muncesc și plătesc impozitele pentru a obține apoi rezultate, într-o situație de injustiție fiscală ca aceasta, e normal că contribuabilii apoi se gândesc că instituțiile europene sunt inutile pentru că banii ar putea fi gestionați direct de statele membre. Mă întreb, cum ați putut să uh, vă faceți că nu vedeți de-a lungul anilor? Pentru că uh, nu faceți uh, decât să faceți politică pentru dumneavoastră, nu pentru cetățeni. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor este domnul Vilimski. Mulțumesc! Mă tot întreb de ce unii nu simt uh, rușine când pe de o parte îl văd pe domnul uh, Juncker, care a creat un paradis fiscal în propriul său stat, și pe de altă parte cetățenii trebuie să financeze um, ce a făcut președintele Juncker în uh, țara sa. Pe de altă parte, aici dezbatem despre 7 miliarde de euro pe care i-a găsit Curtea de Conturi, ceea ce înseamnă că 4% din fondurile cheltuite de către Uniunea Europeană nu au fost cheltuite în mod adecvat. Și mă întreb cine își asumă responsabilitatea Uh, sunt, sunt cei care nu sunt în sală și sunt la barul deputaților care își uh, asumă responsabilitatea sau cine își asumă responsabilitatea? 120 de milioane de cetățeni europeni sunt amenințați de sărăcie, un sfert din cetățenii europeni și nu se poate uh, să se acționeze așa cu fondurile europene. Concluzia este că trebuie ca uh, fondurile să se întoarcă la nivel național, pentru că numai statele membre știu cum se cheltuie și cum trebuie să fie cheltuiți și controlați banii. Mulțumesc! Merci, mes Bonsoir. On va essayer de... Mulțumesc! Vom încerca să respectăm timpul de intervenție. Are cuvântul domnul Sarvama, un minut și jumătate. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, permiteți-mi să mulțumesc uh, Curții de Conturi și să felicit uh, Curtea de Conturi. Raportul anual pe 2013 uh, este unul cât se poate de oportun și discuția o cunoaștem. Rata de eroare de 7% și măsurile respective care au dus la 6,5 sunt lucruri uh, de fapt inacceptabile, dar pe mine mă interesează și mai mult calitatea și mai puțin poate cifrele. Haideți să vedem cât de fiabile sunt datele pe care le prezintă statele membre la Comisie. În politica structurală, rata de eroare este de 0,8 uh, numai la sută, dar stați puțin. Haideți să ne uităm mai îndeaproape la ce a făcut Curtea de Conturi ca și calcul și avem 6,9% de fapt. Este enorm. În general, se vede că statele membre și autoritățile naționale, de fapt, au avut suficiente date ca să le compileze. Trebuie să rezolvăm această problemă. Auditul trebuie să aibă loc peste tot la nivel de program. Pentru asta e nevoie de transparență de plină a informațiilor la dispoziție și o simplificare a regulilor. Astfel putem să ne concentrăm și trebuie să ne concentrăm pe ceea ce a spus comisarea Georgieva când s-a prezentat raportul. Vă mulțumesc, întrerupe, doamna președinte. Ați terminat timpul de vorbire. Îmi pare foarte rău. Domnul Liberațchi, două minute. Thank you, madam president. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimate domnule președinte Caldera, stimați eurodeputați, Aceasta este prima procedură de descărcare de, de gestiune din noul Parlament, în care jumătate din colegi sunt noi și avem și o comisie nou-nouță, așa că trebuie să ne folosim de această ocazie pentru a transmite mesaje clare. Trebuie să încheiem ciclul de învățare de care discută anumiți membri ai curții, uh, Uh, pentru a obține ameliorările continue care sunt absolut necesare. E vorba aici de seriozitate în muncă, nu e vorba de a face titlurile ziarelor. Uh, e nevoie de cheltuieri fără eroare. Acestea nu sunt rezultat în sine, e important de spus acest lucru, nu sunt suficiente. Banii europeni pot fi folosiți 100% mm, corespund în funcție de reguli. Trebuie astfel să se atingă obiectivele de creștere și ocupare, care sunt atât de importante astăzi. Doamna comisar Gheorgheva și restul noii comisii trebuie să dețină instrumentele necesare pentru a măsura impactul uh, social și alte rezultate ale programelor europene. Statele membre și autoritățile regionale sunt partenerii noștri și trebuie să se asigure că fiecare cent din fondurile europene uh, este bine țintit. Să nu uităm, investim aceste mijloace, nu doar le cheltuim. E important să se obțină performanță bună în diferitele domenii de alocare și grupul interinstituțional de lucru privind performanța trebuie să informeze actorii din Comisie și Parlament care se ocupă de toate domeniile cheie pentru a dezvolta de performanță comună în perioada bugetară viitoare. Are cuvântul acum domnul Vistisen. Mulțumesc. Da, nu este nimic nou faptul că Curtea de Conturi nu poate fi de acord cu um, conturile. S-au făcut prea multe erori, s-a depășit pragul acceptabil de 2%. Nu este nimic nou și este practic o situație destul de gravă că pe de o parte, nu se creează niciun fel de valoare adăugată pentru mm, la cheltuielile Uniunii Europene. Este un buget enorm, însă acești bani ar fi putut fi cheltuiți la fel de bine în statele membre. Și încă ceva, am promis mult mai mulți bani decât ce vom avea în anii următori la buget. Și această combinație este o bombă um, în bugetul Uniunii Europene. Dacă nu întreprindem ceva împotriva acestui fapt, vom uh, avea un viitor economic foarte negativ. Mulțumesc. Domnul Arnot, un minut. 60 60 de secunde nu pot să spui nimic despre acest raport. 7 miliarde de euro aruncați pe geam iar companiile cer scutiri, uh, IMM-urile cer mai, mult, uh, mai mulți bani și oamenii vor să descurge. Această problemă de proastă gestionare arată uh, că sistemul este putred în centrul său. Orice eșec al unui stat membru este un eșec al sistemului în sine. Și chiar și proiecte administrate de către Comisia Europeană, chiar și acolo avem totuși o rată de eroare de 3,7%. Anul trecut, Comisia pur și simplu a ignorat 21% dintre recomandările de la Curtea de Conturi. Numai 79% au fost implementate pe deplin sau parțial. Iar dacă s-ar întâmpla asta în sistemul privat, uh, s-ar intra în închisoare. Încă o dată s-au supus din nou atenției conturi trucate pentru al doilea al nouălea an consecutiv. Domnul Alio. Doamnă președinte, dragi colegi, mulțumesc Curții de Conturi pentru acest raport foarte clar. Gestiunea financiară a Uniunii Europene încă nu este satisfăcătoare. Uniunea își cheltuiește bugetul având ca principală preocupare să scape de bani, să cheltuiască ca să cheltuiască, fără să se gândească la consecințele acestor cheltuieli sau la rezultatele lor se fac anumite cheltuiri chiar încălcându-se regulile, așa numitele erori, care de fapt uh, reprezintă fraude, mai ales în achizițiile publice și se pune aici problema corupției în anumite proiecte la nivel european. Adăugăm aici angajamente financiare încă nerichitate în valoare de 322 de miliarde de euro, și veți înțelege de ce din ce în ce mai puțin cetățeni cred în acest sistem. Situația este cu atât mai șocantă cu cât Comisia își permite să atragă atenția statelor suverane legătură cu principii pe care nu reușesc să le aplice nici ea. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Dăci. Mulțumesc, doamnă președinte Stimată doamnă Georgieva, domnule președinte al Curții de Conturi, stimați colegi, în primul rând aș dori să mulțumesc Curții de Conturi pentru acest raport. Nu sunt de acord cu ceea ce au spus colegii, cred că este un uh, raport uh, just uh, care îmbunătățește munca chiar și a Parlamentului European. Aș dori să vă amintesc datele menționate de domnul Caldera. În 2013, bugetul Uniunii Europene a fost de, um, a inclus 148 de miliarde de euro cheltuieli, din care 4,7% nu au fost uh, conform reglementărilor. Uh, aceasta este rata de eroare și asta acoperă aproximativ 7 uh, miliarde de euro. Trebuie să abordăm aceste probleme și această rată de eroare, însă există încă o problemă gravă pe care nu o discutăm suficient de des, și anume această sumă de 7 miliarde corespunzătoare rate de, ratei de eroare poate fi uh, compar, comparată de o rată mult mai ridicată, uh, de patru ori mai mare, 20-30 de uh, miliarde, um, sume care mai trebuie plătite, care nu au fost acoperite de bugetul european. Mulțumesc. Domnul Von, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc și eu președintele, președintelui Curții de Conturi și sunt de acord mulți colegi cu mine cum că este foarte clar că nu avem o rată uh, de eroare mai, atât de mare, uh, însă la plăți mai sunt lucruri de făcut. 4,7 este totuși o rată de eroare mare. Încă o dată vorbim despre erori, greșeli și nu de fraudă deliberată. Majoritatea acestor eroare se petrec în statele membre și această cifră arată că procentajul de este legat direct de proasta gestionare. Deci trebuie să facem mai multe și să lucrăm mai bine cu statele membre, mai ales acolo unde se repetă an de an uh, problemele. Și aș dori să știu ce spune doamna comisar cum să facă Comisia Europeană pentru a reduce această rată de eroare. De asemenea, aș spune ceva legat de performanță. Drag coleg, îmi pare rău, nu am pus cronometrul așa cum trebuie, dar să știți că v-ați terminat uh, timpul de vorbire. Da, îmi pare rău. Da. Doamna președinte, vreau să spun că nu am redemarat cronometrul, dar să vă, dau, să vă spun totuși că v-ați terminat timpul de vorbire. Bine, vă mulțumesc, spune domnul Von. Urmează domnul Ashworth. Un minut. Doamna președinte, Declarația negativă este în continuare deprimantă, dar m-a încurajat foarte mult abordarea pozitivă a Curții de Conturi și a doamnei comisar. De ce? Au spus că acesta este, au spus că acesta este un nou început și s-au uh, exprimat determinați pentru a aborda probleme de durată. Au făcut uh, referire la nevoia de a schimba o cultură. Sunt de acord, dar aș sugera ca punctul de plecare în această, pentru această schimbare de cultură să fie aici, la Parlament. Noi suntem reprezentanții direct aleși ai cetățenilor. Suntem cei care determină bugetul uh, din banii contribuabililor și totuși nu avem prerogative în monitorizarea pune în aplicare a bugetului. Nu putem um, să verificăm cheltuielile comisiei, nu avem niciun mecanism pentru a evalua dacă banii au fost bine cheltuiți. Numai atunci când adoptăm aceste prerogative putem schimba această cultură și putem să ne angajăm pe calea spre o declarație pozitivă. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Adinolfi. Mulțumesc domnului președinte al Curții de Conturi pentru această prezentare din raportul anual sare în ochi rata erorii, care din 2009 până astăzi crește constant. Acest lucru demonstrează un problem, o problemă sistematică în valoare de 30 de miliarde de euro. Este inadmisibil faptul că există erori atât de mari și, în sec- și chiar și în administrația europeană în ceea ce privește pensiile, salariile, indemnitățile, acestea, acestea n-ar trebui să fie niciun fel de eroare. În momente de criză economică în care se cere cetățenilor să respecte austeritatea, avem datoria să controlăm atent fiecare cheltuială, fiecare um, cerere de ofertă și sperăm, deci, ca noul președinte Juncker, atât de atent la eludarea plătirii taxelor și optimizarea fiscală în Luxemburg să fie atent și la recomandările Curții de Conturi. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Bonanno. Un minut. <clears throat> Mulțumesc, doamnă președinte. Încep prin a saluda 70 de primari din regiunea Piemonti care se află alături de colegul meu Cirio, pentru că primarii sunt punctul de plecare al unei democrații. Um, deci mulțumesc primarilor care se află în galeria vizitatorilor pentru că reprezintă cei mai buni în instituțiile din Italia. Eu, în mica mea intervenție, doresc să subliniez următorul lucru. În experiența mea precedentă de debutat, am făcut parte din Comisia Antimafia în Italia și m-am întâlnit atunci cu uh, procurorul Pietro Grasso în lupta antimafia, care acum este președintele Senatului și mi-a povestit că mafia nu mai arată așa cum îl vedeam în filme um, în Sicilia și, nu în alte, și în alte zone din sudul Italiei. Mafiile merg acolo unde sunt bani, unde uh, există interese majore și cei șapte miliarde din raportul Curții de Conturi, chiar și aici mafia, e tot mafia, mafia se află la Luxemburg, mafia part, profită de uh, tot ce nu merge bine în Europa, pentru că uh, dacă Europa nu își face treaba, mafia profită. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Care cuvântul acum, doamna Schmidt, un minut și jumătate. Raportul referitor la buget pentru 2013 ne arată o rată de eroare de 4,7%, o cifră care ar putea fi chiar 6,3% fără, dacă nu se calculează corecțiile financiare. Uh, rata de eroare a scăzut cu 0,1% față de anul trecut, dar până la urmă avem de-a face cu 6,3% din fonduri cheltuite în mod greșit. Curtea de conturi din nou a menționat uh, autoritățile care trebuie să controleze cheltuirea fondurilor. Controlele exante sunt uh, îngrijorătoare pe, uh, și lipsa controlelor exante este îngrijorătoare pentru că aceasta trebuie să evite uh, cheltuirea greșilă a fondurilor. Dar nu se mai poate continua așa. Mecanismele de control existente trebuie să fie folosite și consolidate. Acest raport anual este al 20-lea și este îngrijorător, poate chiar înspăimântător, că statele membre și Comisia, după 20 de ani de controle, uh, în continuare nu reușesc să cheltuie fondurile europene fără o rată de eroare semnificativă. Este vorba de banii contribuabililor și nimic nu ne face mai mult rău decât cheltuirea nelegi fără legitimitatea acestor fonduri. Mulțumesc. Merci. La parole est à monsieur Gaillard pour une minute. Mulțumesc, domnul Gaillard, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Mă alătur celor care au mulțumit Curții de Conturi pentru acest raport. Am văzut că uh, rata de eroare a executării bugetului a scăzut uh, ușor uh, față de cei 4,8% de anul trecut. Însă, singura referință este oare anul trecut? Eu cred că nu. Cine s-a ocupat de mai mult timp de fondurile europene uh, știe că plățile variază și evoluează pe parcursul unei perioade financiare. La început sunt plăți mai puține și cu cât mai multe proiecte sunt uh, aprobate de către statele membre, cu atât plățile cresc deci trebuie să ne uităm unde eram în urmă cu șapte ani, în același moment al exercițiului uh, financiar. Și dacă facem asta, vom vedea că în, acum șapte ani rata de eroare era la 7,3%. Cu alte cuvinte, rata de eroare în ziua acum uh, este cu 2,6% mai puțin, deci cu mai mult de o treime decât uh, în urmă cu șapte ani și cred că este un um, succes politic. Ce se poate face pentru a scădea și mai mult rata de eroare? Eu cred că uh, elementul cheie este și citez uh, din uh, raportul uh, curții, pentru că uneori este important ca colegii să afle mm, datele reale, uh, autoritățile în statele membre au avut suficiente informații pentru a corecta uh, erorile. Și numai așa se poate reduce rata de eroare. Mulțumesc, spune doamna președinte. Domnul Sulic, un minut. Prețedaiuța. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Curtea de conturi a identificat iarăși erori care se ridică la uh, 7 miliarde, este al 10-lea an când asistăm la această situație, nu se schimbă nimic. Iar aceste erori înseamnă cheltuieli prost făcute, care încalcă regulile absurde. În general, se știe că atunci când cheltuiești, cheltuiești respectând niște reguli. Dar uh, aici este pe dos. Întâi cheltuiești și după aia te gândești dacă a respectat legea. Mi se pare că suntem cu susul în jos, Europa uh, ia bani de la cetățenii și redistribuie, dar nu suntem aici în prezența lui Moș Crăciun. Trebuie să reducem aceste bugete, iar politica agricolă comună este o moștenire a trecutului, a secolului trecut, iar aceste fonduri sunt foarte rele pentru uh, Europa. Domnul Ședescovski. Mulțumesc, stimată doamnă președinte, dragi colegi, doamnelor și domnilor. Aș dori să comentez acest raport anual al Curții Europene de Conturi. Este un lucru trist de spus aici, dar este clar din raportul anual că Comisia Europeană suferă de pe urma, de, suferă de sindromul proastei gestiuni financiare. În noua perioadă de, de gestiune financiară trebuie să luptăm, uh, să dobărâm această boală, acest sindrom. Este clar că prioritățile nu sunt suficiente clar stabilite. Atunci când se cheltuiesc fonduri europene, întâi și întâi trebuie să ne asigurăm că fondurile Cheltuirea fondurilor respectă regulile și nu se acordă suficientă atenție acestui lucru. Nu se știe deloc dacă proiectele finanțate de la buget ating obiectivele, dacă oferă o valoare adăugată, o rată ridicată a erorii înseamnă că nu există suficientă integritate, nu există suficientă consecvență și statele membre sunt de vină pentru această situație. Unele nu uh, furnizează suficiente date, unele pentru că nu le dețin, altele intenționat. Mulțumesc. Et pour une minute, madame. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Chinici. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă, președinte, doamnă comisar. Uh, Ehm, Gheorgheva, mulțumesc domnule Da Silva Caldeira pentru acest raport. Dar, iată, din nou, curtea uh, menționează aceleași probleme, printre care nivelul ridicat al erorilor în plăți, 4,7% în 2013, mai ales în sectoare în care responsabilitatea cheltuielii fondurilor UE uh, este a statelor membre. Deci, este în continuare absolut indispensabilă să se aprofundeze toate cauzele acestui nivel ridicat al erorilor pentru a se înțelege de ce nu au funcționat mecanismele în mod adecvat și pentru a raționaliza eventual mecanismele problemele, așa cum propune curtea. Dar trebuie să țină cont de încă două aspecte, eficacitatea cheltuielilor și diferența între angajamente și plăți, care a dus să se acumuleze Uh, facturile neplătite cu repercusiune asupra um, programelor europene plurianuale viitoare. Așa cum a spus și doamna comisar Gheorgheva, cred că Comisia Europeană trebuie să intervină în mod rapid și incisiv. Aceasta trebuie să fie o prioritate a sa. Mulțumesc! Doamna Sulin nu este, cred, în sală. Atunci trecem direct la domnul Van de Camp. Micro, s'il vous plaît ik dank eh, de voorzitter van de. în primul rând dați mi voie să îi mulțumesc președintelui curții de conturi și doamnei comisar pentru declarațiile lor și nu se va nu va fi nimeni surprins că, voi, că sunt de acord cu remarcile uh, critice ale doamnei Gresle. Lucrurile chiar trebuie să se schimbe în următorii ani, dar oare se va întâmpla acest lucru? Asta este întrebarea cheie. Un procent, un procent care scade de la 4,8 la 4,7, cu tot respectul, să arătăm asta cetățenilor, este prea puțin. Nu putem să îi convingem cu astfel de rezultate. 7 miliarde de euro sunt pierduți sunt de acord cu colegii, banii probabil că s-au dus la mafie. Și cu aceasta am putea uh, recupera uh, problemele de infra jumătate din problemele de infrastructură din Germania, de exemplu. Dar uh, ce facem în următorii ani referitor la statele membre? Pentru că statele membre joacă un rol foarte important aici și trebuie să mai spun o dată, doamnă comisar, am mai discutat despre asta la audiere, avem nevoie de o declarație uh, de fiabilitate din partea statelor membre, pentru că uh, statele membre au o mult mai mare responsabilitate pentru cheltuirea fondurilor europene. Verificare la cerere și la decont. Mai ușor nu se poate. O întrebare cu cartonașul albastru, domnule Van de Campa. O acceptați? Monsieur Gaia. Domnul Geier, aveți 30 de secunde, dar cu microfon, vă rog, spune doamna președinte. Stimate coleg Van de Camp, vă cunosc, sunteți un coleg serios, de aceea doresc să intervin. Cred că ați făcut o greșeală. Ați spus că șapte miliarde de euro sunt pierduți. Am să vă spun ce spune curtea. Rata de eroare estimată de către curte nu uh, înseamnă fraudă sau risipă. Sunt fonduri care nu au putut fi plătite. Puteți să vă retrageți, vă rog, declarația acum că au dispărut 7 miliarde de euro? Îi mulțumesc uh, colegului pentru această intervenție. Colegul are dreptate, da, cei șapte miliarde nu au dispărut, au fost cheltuiți în mod greșit. Vă mulțumesc. Trecem la intervențiile Catch the Eye. Are cuvântul doamna Anderson. Thank you. Mulțumesc. Și vreau să mulțumesc Curții de Conturi pentru acest raport care deseori nu este suficient apreciat pentru munca depusă și nu este suficient de urmat sfatul pe care îl dă această curte de conturi. E bine să avem o abordare bazată pe performanță și să nu uităm nici problema absorpției. Este foarte importantă când e vorba de cheltuirea fondurilor în, Euro- în Regatul Unit suntem sub rata europeană, sub media europeană pentru absorpție și asta înseamnă că pentru ajutor pentru inundații, garanția pentru tineri, ajutarea concediaților, toți acești bani nu sunt foarte bine cheltuiți. Și pe lângă fondurile pe care le descrie acest raport, și ca să reacționez la colegul care a spus ce a spus, nu este adevărat că banii europeni sunt risipiți, nu, sunt niște bani foarte buni pentru calificări, pentru training, pentru europeni. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Domnul Maria Sare, un minut. Ipocrisia Mulțumesc, doamnă președinte. În Uniunea Europeană ipocrizia nu lipsește. Troica trage de urechi Grecia și țările din Sud, cere măsuri de austeritate și uh, programe de ajustare economică uh, foarte dure. Și în același timp, Comisia nu e capabilă să-și facă ordine în propria curte, între proprii funcționari. Um, fondurile nu au fost uh, bine gestionate, după cum vedem din raportul Curții de Conturi. Cine își va asuma bine, cine își va asuma responsabilitatea pentru fondurile prost cheltuite, mai ales atunci când milioane de oameni au un loc de muncă în sudul Europei. Corupția în um, achizițiile publice, proastă administrație și cheltuirile banilor numai pentru a scăpa de ei um, nu sunt metode satisfăcătoare. S-au încălcat regulile și erorile sunt pletorice. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul sau doamna Sutesto. Gospa predsedujoča, hvala za uh, besedo. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să salut și eu um, raportul Curții de Conturi. Este foarte important ca această instituție să analizeze eficiența utilizării fondurilor europene. Însă aș dori să subliniez următorul lucru. Fondurile europene ar putea fi folosite mai bine. Este adevărat și curtea a spus acest lucru. Ar trebui să ne stabilim obiective clare. Așa vom atinge rezulta vom obține rezultate. Pe asta trebuie să ne concentrăm Asta, pe asta ar trebui să se concentreze comisia. Ar trebui să analizăm regulile care sunt prea complicate, care ridică obstacole și care nu permit utilizarea eficientă a fondurilor. Unele reguli sunt bune, însă altele pot obține exact opusul a ceea ce urmăresc. Mulțumesc, domnul Etheridge. Mulțumesc am fost la Comisia Regii și am discutat unele dintre problemele și discrepanțele care au apărut și, într-adevăr, multe dintre acestea nu sunt rău intenționate, ci sunt pur și simplu greșeli care se mai întâmplă. Însă este important să știm de ce sistemul nu permite o înțelegere mai clară a sistemului ca să înțeleagă lumea despre ce este vorba, pentru că marea majoritate a problemelor care apar, de fapt, nu sunt intenționate. Uh, și totuși avem problemele cu banii contrababililor. Trebuie să înțelegem mai bine sistemul, cum fun- funcționează și, într-adevăr, sistemul permite frauda și asta chiar pe scară largă și e vorba de banii tuturora și e vorba de state care cu toate le doresc să-și păstresc banii, așadar să ne asigurăm că atunci când totuși sunt banii care merg la bugetul comunitar, ei sunt folosiți așa cum trebuie și nu sunt minut. Mulțumesc. comisar, în discursul dumneavoastră ați spus, citez, că cetățenii așteaptă din partea noastră, adică din partea Comisiei Europene, să arate că legislaționează bine banii. Doamnă comisar, credeți că cetățenii pot să creadă așa ceva atâta timp cât comisia dumneavoastră este condusă de o persoană, domnul Juncker, care a încheiat acorduri secrete în de ministru de finanțe în Luxemburg cu companii multinaționale pentru ca acestea să evite plătirea impozitelor în țara respectivă. Astfel, uh, a scos sume imense din buzunarele cetățenilor țării sale și a pus într-o situație desamantajată IMM-urile din țara respectivă. Credeți că cetățenii europeni pot să aibă încredere în această persoană, să gestioneze banii? Nu credeți că ar trebui să își dea demisia? Mm. Președinta o întrerupe pe doamna Morvai. Domnul Caputo. Mulțumesc, doamnă președinte. În raportul său anual pentru exercițiul 2013, Curtea Europeană de Conturi spune că bugetul se concentrează prea mult pe aspectul cantitativ al cheltuielilor. Spune că în perioada 2007-2013 se dă prioritate exclusiv uh, aspectului cantitativ din cheltuieri și s-au, evoca, s-au evaluat doar limitat rezultatele, impactul. Um, erori în valoare de 7 miliarde sunt prea mari, sunt prea multe. Doamna comisar Gheorgheva ne-a dat asigurări, a spus că nu avem timp de pierdut, a spus că trebuie să perfecționăm mecanismele pentru uh, a asigura o calitate a cheltuielilor, o cultură a performanței. Trebuie îndepărtată birocrația și trebuie avantajată transparența. Nu avem timp de pierdut. Comisia trebuie să țină cont de recomandările Curții de Conturi și să inaugureze um, noul, noua perioadă bugetară cu metode noi. Mai. Încheiem uh, acest uh, um, intervențiile spontane cu domnul Obermeier. Mulțumesc, doamnă președinte în fiecare an, uh, ca cu siguranța cu care vine Crăciunul, vine și raportul Curții de Conturi și este un material bun, însă este înfricoșător. Urmăresc această discuție de 5 ani, iar recomandările Curții de Conturi sunt, re, sunt ignorate în mod consecvent și recomandările sunt bune să se verifice performanța, utilitatea cheltuirii fondurilor. Nu trebuie să ne uh, mințim pe noi înșine. Uh, Uh, cheltuirea banilor este prioritară, nu atingerea obiectivelor. Uh, cheltuim, uh, sunt prevăzute criterii care deservesc obiectivele uneori Uh, protecția animalelor, protecția mediului. Uh, am uh, senzația că suntem un mare vas petrolier plin de petrol care nu poate să schimbe direcția și în plus nici nu, capitanul nici nu vrea să schimbe direcția. Mulțumesc că spune doamna președinte, are cuvântul acum doamna Georgieva. Thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președinte, și în primul rând Vreau să spun că apreciez comentariile care au fost făcute, mesajele de la raportor în trei puncte. Mulțumesc și celor care au spus că își doresc o mai bună gestiune financiară și cu rezultate pentru cetățeni. de simt să fac trei observații. Așadar, în primul rând, ce este rata de eroare? Despre asta e vorba, erori. Unele poate că se referă la fonduri prost administrate, altele poate prost, să zicem, înregistrate și mai, foarte puține, mai puțin de 0,2% e vorba de bani furați. 0,2% continuă să fie prea mult. Dar nu trebuie să încurcăm erorile care pot să fie pur și simplu așa de administrație, de birou, cu frauda și cu deturnarea de fonduri. Să știm foarte clar despre ce vorbim, pentru că dacă nu definim lucrurile așa cum trebuie, nu vom putea nici să le rezolvăm. A doua observație. Ce facem noi pentru a combate acest fenomen? Pentru marea majoritate a acestor erori, care chiar și asta sunt erori, noi, împreună cu statele membre, investim bani în training, în formare, în formarea acelor persoane care gestionează banii europeni. Mi se pare că această sarcină trebuie să fie foarte importantă pentru noi, pentru că dacă oamenii înțeleg cum se aplică regulile, bineînțeles că rata erorii scade și avem multe doveze cum că programe bine implementate uh, duc la uh, erori mai puține și atunci când se schimbă echipele, când vin oameni mai puțin experimentați, iarăși crește rata erorii. De asemenea, avem la dispoziție și stimulente pozitive în perioada de programare 6% pentru a uh, îi premia pe cei cu performanțe bune și alți bani care sunt retrași, luați înapoi dacă se constată erori și proastă gestionare. Și suntem foarte atenți, facem multe și dorim să facem foarte multe și în continuare pentru a simplifica regulile. Acum, regulile de legibilitate sunt armonizate în toate domeniile, însă pot să vă spun că ieri m-am întâlnit cu uh, Uh, comisarii din domeniile respective ca să discutăm ce să facem și cum să progresăm și să luăm în calcul ce ne-a uh, sfătuit Curtea de Conturi. Și a treia observație. Luăm oare suficient de în serios acest raport? Răspunsul este da. Și în raportul special 19 de pe 2013, Comis Curtea de Conturi a spus că Comisia urmează așa cum trebuie recomandările și o revizuire a monitorizării arată că, într-adevăr, ceea ce a făcut Comisia în acest sens a și dus la o mai bună gestiune financiară. Și acest raport îl vom lua, îl vom lua tot la fel de mult în serios. Mai cu seamă, această modificare pe care trebuie să o efectuăm, această schimbare de la o strictă conformitate numai la accentul care trebuie pus pe performanță. Și voi reveni la anul și peste 2 ani în aceeași poziție și sper că vom avea vești bune. Și, de fapt, mai mult decât atât, eu vreau să vă spun că mă angajez personal ca se va vedea asta și în rapoartele curții. Mulțumesc foarte mult, domnul Silva Caldera, pentru concluzii. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați deputați, aș dori mai întâi să vă mulțumesc pentru cuvintele de felicitări adresate Curții de Conturi pentru activitatea sa. Vă mulțumim pentru acestea. Aș dori să fac referire la anumite aspecte abordate în această dezbatere nu pentru că ni s-a cerut direct să răspundem, ci pentru că cred că trebuie să se spună clar ce e de făcut. În raportul nostru spunem clar că trebuie să schimbe această cultură a folosirii fondurilor doar pentru că sunt disponibile. Altfel, uh, doar pentru că altfel, dacă fondurile nu sunt folosite, ele vor fi pierdute. Sistemele trebuie să funcționeze mai eficient. Am arătat în raportul nostru că statele membre adaugă informații pentru a preveni rambursarea fondurilor Uniunii Europene. Deci pentru a preveni cererile de rambursare din partea Uniunii. Aceasta este preocuparea principală. Dacă doriți ca autoritățile statelor membre și Comisia să-și facă treaba, trebuie să crească aceste acțiuni preventive. Bineînțeles că se pot face erori, eroarea e umană, dar atunci când se fac erori, acestea trebuie corectate și în raportul nostru arătăm care este impactul uh, anticipat al acțiunilor uh, de colectare ale Comisiei și ale statelor membre. În anumite domenii, chiar și anul acesta, în anumite operațiuni, a fost posibil să scadă nivelul, nivelul erorilor eh, foarte aproape de pragul material de 2%. Deci nu trebuie să schimbăm din nou regulile. S-au schimbat deja regulile pentru acest eh, nou cadru financiar. Acum trebuie să le aplicăm. Cerem, am cerut o schimbare a regulile, regul, regulilor, regulile au fost schimbate. Acum a venit momentul acțiunii. Statele membre și Comisia trebuie să acționeze simplificând regulile, afirmând obiective clare, creând programe de investiții orientate pe rezultate, care să aibă un adevărat impact asupra vieții cetățenilor europeni, dar, bineînțeles, cu stimulentele potrivite. Cele cu performanțe mai bune trebuie să aibă stimulentele uh, pentru a funcționa și mai bine. Stimată doamnă președinte, aș dori să închei spunând încă o dată că această nouă orientare spre rezultate clar vizibile pentru cetățeni trebuie să fie cheia de boltă în viitor. Și această cheie de boltă poate să ducă spre o economie prosperă care creează locuri de muncă și protejează în același timp mediul. Cred că toată lumea dorește aceste lucruri aici, în acest hemiciclu și, din punctul de vedere al curții, Comisia și statele membre trebuie să se concentreze, deci, asupra acestei culturi de obținerea rezultatelor atunci când cheltuiesc fondurile Uniunii Europene. Vă mulțumesc, dragi colegi, s-a încheiat dezbaterea și acum pe ordine de zi avem declarația Comisiei în legătură cu procesul de pace în Irlanda de Nord. Și um, o las pe fosta noastră colegă să ia loc. La revedere, doamnă Gheorgheva!